2020. Bun, deci spuneam, vom proceda la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Grupul Socialiștilor și Democraților mi-a trimis o notificare. E vorba de candidatura domnului Amerix pentru postul de cel de-al treilea vicepreședinte. Grupul Socialiștilor, sunteți de acord, da? Da. Sunt și alți candidați din partea altor grupuri. Domnule Olivia, aveți cuvânt. Da, doamna președinte, în numele grupului ID prezint candidatura doamnei Julie uh, Le Chanteu și cer un vot secret. Doamna Le Chanteu, sunteți candidată? Da? Accept, cu plăcere, fără microfon. Domnul Amerix, unde sunteți? Ah, mă scuzați, nu v-am văzut. Uh, și dumneavoastră acceptați această candidatură, da? Da, accept. Foarte bine, vom vota electronic. Pentru că s-a cerut un vot electronic. Vrem să ne asigurăm că toate cerințele prevăzute la regulament sunt îndeplinite. Vom face un vot mai întâi pentru a vedea dacă avem quorumul necesar. Deschid votul. S-a deschis votul. Deci e doar un test, un vot uh, de probă, să vedem dacă avem quorum. Votați ce doriți, da sau nu? Foarte bine. Și deci, având în vedere că e o procedură foarte strictă, trebuie să vă citesc lista membrilor titulari care sunt înlocuiți de membrii supleanți în acest vot. Domnul Schulz, membru titular din partea PPE, e înlocuit de domnul Galer. Domnul Galer, sunteți, da? Bun, bună ziua! Doamna Kucenska este înlocuită de domnul domnul Francoschi, sunteți în sală. Bună ziua! Doamna Montero e înlocuită de doamna Nabokov. Domnul Nabokov, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Unde sunteți? Bun, bună ziua! Apoi nu știu, poate că uneori sunt alianțe în sală, domnule Marinescu, nu se știe. Domnul Liberațchi, din partea socialiștilor, deci mă uit în stânga, e înlocuit de doamna Grapini. Sunteți de față, foarte bine. Iar în numele verzilor, domnul Scott e înlocuit de doamna Downing. Bună ziua, Gina! Doamna Tilimeț e înlocuită de doamna Jill Evans. Bună ziua! Și doamna Fossenberg e înlocuită de doamna Virkunen. Foarte bine. Și domnul Melas a înlocuit de domnul Ferber. Doamna Leila Șebi, bună ziua! Aveți cuvântul. Eu o înlocuiesc pe doamna Canecna. Deci doamna Canecna e înlocuită de doamna Teșlabi. Vă mulțumesc pentru această observație. Și domnul Fego, în loc... domnul Flego, unde sunteți? Înlocuiți pe doamna Lachival. A, ah, nu, domnul Flego este. Votați noastră, da? Bun. Deci, avem numărul ce necesar de voturi. Domnul Marinescu, vreați să spuneți ceva? Vă rog. Doamna Virconen o locuiește pe doamna Vorzenberg. A, da, ați spus deja, mă iertați. Domnul Maria Marinescu, nu vreți să faceți munca la un comeu, nu? Sau verificați, nu? Să știți că eu îmi fac munca singură. Bun. Și acum vom proceda la vot. Deci vot electronic. Concret, asta înseamnă că aceast, ă, acest vot e un vot secret. Și am să vă spun în felul următor. Da, avem doi candidați, da? Butonul verde e pentru domnul Amerix. Dacă votați butonul verde, îl votați pe domnul Amerix. Și dacă apăsați pe butonul roșu, votați pe doamna Le Chanteux. Și dacă nu știți, aveți un buton alb, adică abțineri. Dar nu e luat în calcul. Deci, butonul verde butonul verde pentru domnul Amerix și butonul roșu, mai ales la francezi, e pentru doamna Le Chanteux. Domnul Riche, sunteți gata? Bun, domnul Riche e gata, atunci s-a deschis votul. Buton verde, domnul Amerisc, buton roșu, doamna Le Chanteux. S-a închis votul. Și avem 34 de uh, voturi verde, deci domnul Americ, și 9 voturi pe roșu, doamna Le Chanteu. Așa că am să rog pe domnul uh, Americ să ni se alăture în calitatea sa de nou uh, vicepreședinte al acestei comisii. Cel de-al treilea vicepreședinte, felicitări! de Și fără să mai pierdem timp, vă propun să trecem la punctul 6 bară 7, propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului pentru a permite Germaniei să-și modifice acordul bilateral în materie de transport rutier cu Elveția pentru a autoriza transportul de cabotaj cu ocazia serviciilor de transport rutier internațional pentru călătorii pe aut- în autocare și autobuze în regiunile frontaliere între cele două țări. Raportorul nostru este domnul Ferber. Așa că vom discuta acum aceste propuneri de decizii pentru a permite Germaniei și Italiei să modifice sau să încheie uh, transporturi, um, acorduri bilaterale de transport cu Elveția. Aceste două texte au același raportor și aproape același raportor fictiv, așa că dau imediat cuvântul domnului Ferber, care este raportorul nostru principal, timp de 5 minute, după care vor interveni raportorii din umbră și am să rog pe domnul Ferber la final să tragă concluzii. Vă rog, domnul Ferber, aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că nu voi avea nevoie de 5 minute, chiar dacă este un dosar important, mai ales în ceea ce privește țara mea natală, însă nu este foarte complicat. Sunt două rapoarte. Italie îi se dă voie să negocieze un acord bilateral cu Elveția pentru cam, cabotaj și Germania uh, primește dreptul de a-și prelungi uh, acordul similar și de a-l extinde. La nivel geografic, domeniul de aplicare este, se limitează la regiunile frontaliere. Obiectivul este să se îmbunătățească transportul public frontalier, ceea ce uh, este în beneficiul uh, localnicilor și mai ales navetiștilor din zonă. Uh, care este contextul? De la tratatul de la Lisabona este o competență a Uniunii Europene din motive istorice, înainte de tratatul de la Lisabona, există un acord uh, de cabotaj între Franța și uh, Elveția. Și există același acord între Germania și Elveția. Acum este vorba de a adapta pe uh, acordul german, italienii își doresc și ei unul și uh, Conform tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană trebuie să le dea puternicirea să o facă. Rapoartele pornesc de la uh, pre, uh, premisa evitării distorsionării concurenței și tratamentului egal. Uh, practic este numai o facilitare tehnică. Tocmai de aceea nu e vorba despre a discuta despre conținuturi, ci mai degrabă de a permite ducerea acestor negocieri. Consiliul a fost ceva mai rapid decât Parlamentul European, din păcate, dar uh, Consiliul n-a trebuit să treacă prin alegeri. De la începutul uh, lunii iulie, Consiliul a venit cu o poziție comună și a propus numai amendamente de ordin lingvistic sau juridic. Nu văd nici eu necesitatea vreunor modificări de conținut. Am depus numai un uh, amendament în ceea ce privește temeiul juridic, o modificare efectuată și de Consiliu. Asta înseamnă că nu, nu putem să finalizăm noi asta singur, ci va trebui să vină un aviz din partea Comisiei Jurii. Eu sper că va funcționa destul de rapid. În mod normal, cei de la jurii fac asta sub forma unei scrisori. Și sper că Comisia Jurii va susține poziția atât a Comisiei noastre cât și a Consiliului. Cu toate că în calitate de non-jurist știu că cu juriștii nu se știe niciodată, dar sper că de data aceasta uh, vom uh, reuși. Tocmai de aceea, propunerea mea este, uh, singura mea propunere este să schimbăm temeiul juridic și m-aș bucura dacă am putea face asta într-o procedură cât se poate de simplificată cu Consiliul, astfel încât cele două state care vor să ducă aceste negocieri să le poată duce. Iată, în trei minute am încheiat. Elisa Paulite. Domnul Danielson, în numele socialiștilor, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am să vorbesc cu Edeza. Mai întâi aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca ce a fost uh, realizată. E o chestiune foarte importantă, dar nu neapărat foarte complicată. E important din punct de vedere al ocupării, din punct de vedere al pieței interne și a creșterii economice. Deci e absolut esențial ca Uniunea Europeană și statele sale membre să aibă relații bune cu țările învecinate și acorduri în acest sens, mai ales cu țările care se află chiar uh, la frontierele Uniunii Europene. În acest caz precis, uh, e vorba de Italia, Germania și Elveția și ne dorim să avem legături uh, rutiere foarte bune cu autocarul, cu autobuzul. Asta va permite celor care trăiesc la graniță să-și simplifice viața de zi cu zi. Am auzit care e punctul de vedere al domnului raportor. Trebuie să facem în așa fel încât aceste acorduri să poată fi încheiate și modificate cât mai repede cu putință și să nu discriminăm anumiți operatori din Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că și condițiile de muncă vor fi corecte și că nu vom avea niciun fel de distorsiuni. Mulțumesc, domnule Danielson. Are cuvântul domnul Bozac, vă rog. Mulțumesc că am să vorbesc spaniolă, doamna președinte. Mai întâi aș dori să-l felicit pe domnul Ferber eu cred că ambele propuneri pentru a autoriza cabotajul sunt foarte interesante și mai ales aș dori să subliniez cât de important este să ne asigurăm că ambele acorduri, atât pentru Germania și Itali- cât și pentru Italia, respectă legislația Uniunii Europene. E logic, dar să fim siguri de asta și, de asemenea, acordurile dintre aceste două state membre și Elveția să garanteze o funcționare corectă a pieței interne și să ne ofere oportunități pentru societățile de transport și pentru consumatori. Nu trebuie să existe niciun fel de discriminare între diferiții transportatori din Uniunea Europeană și nicio distorsionare de competențe. Așa că nu pot decât să-l felicit pe domnul raportor și să sperăm că această muncă va fi finalizată cu succes. Mulțumesc. Urmează, urmez eu pe listă ca și coraportor. Uh, domnule Ferber, vă mulțumesc pentru munca depusă. Ceea ce este important în acest text este să demonstrăm într-adevăr că acest raport uh, și de altfel domnul Ferber a făcut o muncă excelentă în acest sens, că acest raport respectă obiectivul nostru uh, cel mai important și anume să consolidăm legăturile între Elveția și Germania și Elveția și Italia, dar în același timp să fim eficienți și pe toate aspectele ce țin de dumping social. Și știți foarte bine că dumpingul social este tocmai cel care de multe ori otrăvește anumite proiecte europene. Așa că sunt de acord. În numele verzilor putem spune că acest raport este acceptabil și îl vom susține. Să știți că am vorbit 48 de secunde, domnule Ferber. În numele ID, cine va lua cuvântul în numele colegului Campomenosi? Intervenție fără microfon din sală. În numele ECR, domnul Zile, da, în numele ECR, uh, de câte ori face domnul Ferber un raport, e, sunt foarte bune, așa că ținem seama de acest lucru și susținem aceste modificări așa cum au fost ele prezentate. Acum, din punct de vedere al conținutului, nu știu dacă acoperim aici dumpingul social, pentru că de multe ori e foarte greu să te aștepți ca Elveția să facă, știu eu, ceva dumping social față de Uniunea Europeană. Uh, nu știu dacă e ceva care uh, ar trebui să apară în acest raport. Altfel, susțin raportul în întregim. Doamna Condura, pentru GUE, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-l felicit pe domnul raportor, care a făcut o muncă excelentă. Suntem de acord. Mai sunt alte dorințe de intervenție, alte solicitări? Nu? Atunci Comisia, Comisia Europeană. Comisia Europeană, domnule Dili, unde sunteți? De trei zile nu ne mai despărțim. Ceea ce să știți că nu-i deloc dezagreabil, doamna președinte cât amabilitate. Da, am să știți foarte pe scurt. Vreau doar să mulțumesc domnului raportor și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a susținut propunerea comisiei în așa fel încât să permitem Germaniei și Italiei să poată negocia și modifica un acord pentru cabotaj și transportul de pasageri cu Elveția. E foarte important să menționăm, și domnul uh, Bausa a menționat acest lucru, că există anumite condiții pentru această împuternicire, adică nu putem distorsiona uh, concurența și nu putem avea discriminare între transportatori. Nu poate exista niciun fel de clauză așa zisă națională în aceste acorduri. Raportorul a spus că mai sunt câteva discuții referitor la temeiul juridic. Propunerea Comisiei cuprinde două temeiuri juridice, articolul 2 din TFUE și uh, articolul 93 din TFUE. E adevărat că uh, S-a spus la un moment dat că articolul 2 uh, poate nu e cel mai potrivit, însă trebuie să ne bizuim pe avizul serviciului juridic de la Consiliu. Dar în orice caz, acest articol nu este uh, uh contestat și oricum articolul 91 rămâne în continuare temei juridic pentru această decizie. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ferber, vă rog, interveniți la final pentru a trage concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc uh, foarte mult colegilor care s-au ocupat de acest dosar atât de dificil. Vă mulțumesc pentru sprijin și nu pot decât să fiu de acord cu colegul uh, Zile. Acordul actual între Franța și Elveția L-am analizat îndeaproape, dumpingul social nu va fi o problemă. În ceea ce privește cabotajul avem mai degrabă alte probleme. Uh, Elveția este în Schengen, deci avem alte probleme pe care și le-ar uh, dori rezolvate germanii și italienii, pentru că piața muncii este foarte uh, permeabilă de ambele părți. Uh, iar uh, aici este tocmai vorba despre asta, să oferi posibilități de transport. Și prevederile sunt uh, strict limitate de legislația europeană. Nu se poate încălca uh, achiul comunitar în cadrul acestor acorduri bilaterale, iar Comisia are dreptul și chiar obligația de a urmări aceste negocieri bilaterale. Deci cred că este garantat și stabilit tot ceea ce au menționat colegii. Mă bucur că uh, Uh, vom putea în mod foarte lin să trecem aceste dosare prin comisie. Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru a depune amendamente este prevăzut în 18 noiembrie la ora 17. Amendamentele vor fi examinate pe 20 ianuarie și vom vota în comisie pe 21 ianuarie. Bun? Foarte bine. Atunci putem continua lucrările noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Ferber, și trecem acum, mă iertați, Trecem acum la... Să știți că nu auzi nimeni, domnule Ferber. Uh, trecem acum la rezultatele apelului de propuneri 2019 în cadrul mecanismului pentru interconectare în Europa. În ceea ce privește punerea în aplicare a RTT, este important să examinăm îndeaproape proiectele pe care le selecționează Comisia pentru a primi cofinanțare din partea uh, mecanismului interconectare a Europei și avem alături de noi un reprezentant din partea Comisiei, domnul Olivier Sila. Și domnul El Elart Herald Rotter. Bună ziua, domnule Herald Ale, Ah, Monsieur Ralrotter, je vais vous Domnule Ralrotter, v-aș ruga să ne faceți totuși această prezentare în maxim 10 minute, în așa fel încât, împreună cu membrii comisiei, să putem avea o discuție pe fond pe diferitele proiecte. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și uh, vă mulțumim că veniți de câte ori avem nevoie de dumneavoastră. 10 minute, vă rog. De la Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai uh, comisiei. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta rezultatele apelului pentru 2019 pentru CEF. Permiteți-mi să vorbesc în engleză pentru că slide-urile sunt în această limbă. Doamnelor și domnilor, pentru a vă prezenta rezultatul acestui apel de oferte, aș dori să încep prin a vă uh, prezenta pe scurt ce s-a făcut uh, cu CEF, uh, care sunt prioritățile și care este situația actuală, iar apoi să ajung la rezultate. După cum puteți vedea din acest slide, coridoarele TNT și rețeaua principală sunt un element principal uh, cheie uh, abordate de CEF ne-am uh, concentrat pe um, legăturile transfrontaliere ce lipsesc, pe blocaje. Dar ne-am uh, uh, am avut și priorități orizontale, interoperabilitate, um, combustibil alternativi, RTMS, așa și mai departe. Și includem o serie întreagă de tipuri de transport, cum vedeți din poze. Facem asta prin mai multe elemente, prin apelurile multianuale, Uh, ținta indicativă este de 95%, în momentul de față suntem la 97%, dar avem și apelurile anuale pentru rețea rețete cuprinzătoare, pentru a aborda și legăturile mai mici uh, la coridoarele uh, principale. Aici maximul este de 3 ani și ținta indicativă este stabilită la 5%, este acum la 3%. Dacă ne uităm la situația actuală în ceea ce privește implementarea CEF, veți vedea din acest slide diferitele cifre de la începutul programului în 2014 până astăzi. În total, bugetul alocat a fost de aproape 30 de miliarde, împărțit în instrumente financiare și contribuțiile la EFSI și apoi transport, energie și digital. Transportul cu un buget alocat de 23,6 miliarde. Dacă vă uitați uh, de desubt, cu verde, pentru transport există o parte generală și una de coeziune. Toate aceste fonduri au fost deja alocate prin programe de lucru. Vedeți însă că nu s-au făcut angajamente de plată pentru toate dintre ele și uh, nu s-a plătit tot. Deci avem 755 de acorduri de granturi semnate uh, și totul este alocat, dar nu totul a fost uh, angajat sau plătit, ceea ce ne permite să folosim principiul use it or lose it, folosești sau pierzi. Dacă banii nu sunt folosiți, se întorc și am să revin la asta la sfârșitul prezentării mele. Dacă vă uitați la cum se împarte asta în diferitele zone prioritare, vedeți foarte clar că elementul cheie merge către modurile de transport prietenoase cu mediul. Vedeți uh, că ele domină în contribuția noastră la bugetul CEF. Din 755 de acțiuni de transport, o bună parte din bani, peste 15 miliarde, merg la calea ferată. Această finanțare generală, 22,3 miliarde finanțare, au dus la 47, 47 de miliarde investiții totale și modurile durabile de transport constituie aproximativ 70% pentru, din aceste sume. Imaginea de ansamblu ne permite să uh, trecem la rezultatele apelului din 2019. Termenul um, pentru această ofertă a fost, de 24, a fost pe 24 aprilie 2019, 100 de milioane a fost bugetul și dou- au fost stabilite două priorități. Întâi, uh, secțiunile transfrontaliere, și um, porturile maritime și în celălalt domeniu reducerea zgomotului uh, transportului feroviar de marfă. 65 de milioane pentru primul, 35 de milioane pentru al doilea. Vedeți acest lucru? Este un apel anual deci, pentru rețeaua cuprinzătoare. Dacă ne uităm la rezultatul acestor diferite priorități, vom vedeți în acest slide 35 de milioane pentru zgomotul uh, din domeniul feroviar. Aceste sume nu au fost alocate în totalitate pentru că am primit și selectat propuneri numai pentru suma de 19 milioane. Deci uh, sunt, rămân nefolosiți 15 milioane. În al doilea domeniu, proiecte privind uh, rețeaua cuprinzătoare, porturi sau legături transfrontaliere, s-au depus prea mult mai multe propuneri am uh, alocat 97 uh, de milioane, bugetul indicativ fiind 65 de milioane. De 39 de proiecte în total au fost selecționate uh, pentru o valoare de 117 milioane. Asta este posibil pentru că avem o flexibilitate de 20% și dacă proiectele sunt de valoare adăugată europeană ridicată, le putem menține în posibilitățile oferite de programul de lucru. Acum vă voi da câteva exemple de proiecte selecționate. Un prim exemplu în domeniul zgomotului din domeniul feroviar. Vedeți un proiect care acoperă o serie întreagă de state membre, de la Austria, Belgia, Germania, Franța și Irlanda până în Italia, dar și Luxemburg și Slovacia. Și deci s-au acoperit uh, renovarea uh, vagoanelor de transport de marfă pentru a reduce uh, zgomotul. Este a treia oară că avem un astfel de apel și credem că am uh, acoperit destul de bine acest domeniu prioritar din mecanismul interconectarea Europei. Acum, al doilea exemplu de proiecte. Întâi, un proiect um, feroviar transfrontalier între Hröningen în țările de jos și Bremen în Germania. 12 milioane de la CEF, investiție totală 51 de milioane. Apoi, um, din nou un proiect, de, um, un proiect feroviar, între Austria, um, un studiu între Austria și Ungaria, studii ce se vor face pentru 3,25 de milioane, investiție totală 6,5 milioane, pregătindu-se practic terenul pentru ca în următoarea perioadă CEF să se intre, să se înceapă lucrările. Aici, iată, din nou, un proiect uh, portuar, portul Ulu, în nordul uh, Finlandei. Efectuăm muncă de infrastructură pentru a îmbunătăți accesul maritim și pentru a îmbunătăți eficiența conexiunilor uh, feroviare um, care se apropie de port investiție de 2 milioane și investiție totală de 10 milioane. Ultimul proiect pe care vi-l voi arăta este portul Civita Vecchia în Italia uh, și aici uh, CEF oferă sprijin pentru a uh, actualiza conexiunea feroviară către port, mai ales ultima milă, pentru că ea este cea care nu funcționează de cele mai multe ori. La final, președinte, mai am două sau trei slide-uri în ceea ce privește uh, viitorul, ce urmează, pentru că doresc să vă informez și referitor la ce se va întâmpla în uh, acest ultim an și jumătate din actual, actualul uh, CFM. După cum am spus de la început, avem acest principiu al use it or lose it, folosești sau pierzi. Deci dacă banii nu sunt folosiți la timp, dacă și cum agenția urmărește îndeaproape fiecare dintre 755 de proiecte. Deci proiectele sunt uh, analizate și uh, dacă banii nu pot fi folosiți, se cade de acord cu beneficiarii și sunt trimiți înapoi. Uh, și s-a căzut de acord asupra unui apel de 1,4 miliarde lansat pe 16 octombrie cu un termen pentru depunerea candidaturilor pe 26 februarie 2020. Prioritățile sunt cele din acest uh, slide. În primul rând, proiecte privind uh, coridoarele din rețeaua principală. Această prioritate nu, mai, nu a mai fost deschisă din 2014. Primul apel pen, pentru alocările generale și din 2015 uh, pentru, prin fondurile de coeziune. Tocmai de aceea a existat uh, solicitări de a se redeschide. De asemenea, prototipuri RTMS, infrastructură sigură, în siguranță și securitate, iar apoi elemente care intră în domeniul interoperabilității IT, Cezar și ce găsiți aici, nodurile urman, ur, urbane și autostrăzile mării. Se vor se va acoperi bine, cred eu, perioada ce rămâne din acest cadru financiar multianual și va permite uh, pregătirea viitoare, a, viitorului cadru. Apoi, um, uh, această blending facility s s-a pus deoparte 200 de milioane de euro pentru a combina uh, granturile CEF cu finanțare de la BEI um, eventual chiar și cu sprijin EFSI, care poate fi folosit fie prin uh, BEI, fie prin bănci uh, de dezvoltare naționale. Două priorități uh, avem aici cu cele 200 de milioane, RTMS și carburanți alternativi. Ne așteptăm ca acest apel să fie lansat în noiembrie, poate pe 15 sau dacă nu pe 1 decembrie. Este un mod diferit de a lucra pentru că este o facilitate de, de mic, mixtă um, cu obiectivul de a um, viza, de exemplu, flote care nu pot fi uh, vizate prin apelurile obișnuite ale CEF. Este un instrument complementar pe care l-am uh, dezvoltat sub CEF cu apelurile mixte și acum cu facilitatea mixtă. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat pentru a vă prezenta um, evoluțiile și uh, rezultatele apelului din 2019. Mulțumesc, domnule Reuters. Deschidem dezbaterea imediat. Domnule Marinescu, dumneavoastră deschideți. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Reuters, pentru, pentru prezentare. Aș vrea să știu care este nivelul sumelor pe care le veți recupera în viitorul apropiat din proiectele neimplementate și care sunt țările care mm, e posibil să nu reușească să absorbe acești bani. Există o diferență între fondurile de coeziune și CEF. Și apoi am văzut că sunt multe studii în acest apel. Aceste studii când vor fi implementate? Știți, am discutat mult în timpul negocierilor CEF 2. Știți că Parlamentul și-ar dori uh, studii care cu siguranță să fie implementate în viitorul apropiat. Nu studii care să nu fie folosite și banii să fie pierduți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marinescu. Domnule să aveți cuvântul. Uh, mulțumesc și mulțumesc pentru prezentare. Aș uh, plănuisem, de fapt, să adresez uh, cam aceleași întrebări ca domnul Marinescu, care sunt țările care riscă să piardă banii pe principiul folosești sau pierzi. Însă aș dori să întreb de asemenea care considerați că sunt motivele principale pentru care țările și proiectele nu folosesc banii ce le-au fost alocați? Și apoi sunt de acord cu principiul că pentru următorul an trebuie încercat să uh, curgă banii înapoi în uh, proiectele de, ce țin de rețeaua principală. Mi se pare o idee bună. Mulțumesc, domnul Bauza Diaz. Voi vorbi în spaniolă, spune domnul Diaz. Primero que quise. Aș dori mai întâi să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru uh, intervenție, pentru prezentare și nu doresc să pun întrebări, ci uh, să exprim o idee. Aș dori ca Comisia să fie conștientă de importanța îmbunătățirii conexiunilor. Ca mulți alți colegi, am fost și eu uh, la mine acasă, în uh, statul meu de origine, în Săptămâna Verde. Eu am fost în una dintre regiunile cele mai izolate din Europa, una dintre regiunile cele mai izolate din Europa, Extremadura. Am fost în capitala acestei regiuni, Merida, oraș cunoscut încă de pe vremea romanilor, unul dintre orașele romane cele mai bine conectate din uh, lume, conectată cu aproape toate orașele din Imperiul Roman, acum 2000 de ani, pentru că acum Uh, lucrurile nu mai stau așa. Regiunea Extremadura este cunoscută în Spania și în restul Europei ca una dintre regiunile cel mai izolate din Europa uh, la nivel feroviar și acest lucru uh, marchează destinul Spaniei, aceste regiuni al Spaniei și al Portugaliei, care este vecină regiunii Extremadura. Uh, Extremadura este cunoscută în Spania ca trenul rușinii. Trenurile spre Extremadura sunt cunoscute ca trenurile rușinii pentru că lipsesc conexiunile și acest lucru are o consecință, consecință reală asupra vieții cetățenilor din această regiune. Deci aș dori uh, să vorbesc în numele lor, dar și în numele portughezilor. Cer Comisiei să conștientizeze nevoia îmbunătățirii acestor rute, care astfel ameliorează conectivitatea nu doar unei țări, a două țări, a Spaniei și a Portugaliei, dar și conectivitatea întregii Europei, pentru că practic se realizează legătura între sudul Europei cu restul țărilor membre. Deci, nu am, nu am întrebări dar doresc să vă atrag atenția asupra uh, acestei uh, realități pentru uh, proiectele viitoare. Nu e vorba de îmbunătățirea proiectelor, ci de uh, revenirea la acele rute care au existat pe vremea romanilor, dar care trebuie să fie parte și din viața noastră a tuturor europenilor de astăzi. Oricum, felicitări pentru acest raport. Mulțumim foarte mult! Domnul Kiryankov. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea detaliată. Ne bucură să avem slide-uri bune, clare, succinte, ușor de citit. Cred că întrebarea mea principală este cum ar trebui să evolueze CEF pentru a ține cont uh, în totalitate de noul consens că Europa trebuie să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. În special, uh, există multă cofinanțare europeană din partea BEI și există multe discuții referitoare la BEI, referitor la faptul că ar trebui să financeze numai proiectele ecologice, neutre din punct de vedere al mediului. Însă mult din această finanțare ar merge în domeniul rutier, ceea ce în anumite cazuri ar putea duce la o creștere a traficului rutier. Dar mai ales la nivel financiar, considerați că există schimbări de ce vin din partea B și ce, vor, ce va însemna asta pentru dumneavoastră? Și încă o chestiune separată în ceea ce privește zgomotul. Ați vorbit despre finanțare pentru îmbunătățirea protecției împotriva zgomotului. Cred că peste tot în Europa suntem din ce în ce mai îngrijorați în ceea ce privește creșterea poluării uh, sonore. Uh, există dovada științifică că poluarea sonoră afectează sănătatea umană și aș vrea să știu cum evoluează poziția dumneavoastră în ceea ce privește impactul zgomotului uh, și impactul acestor proiecte, drept urmare. Mulțumesc, domnul Zile. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Reuters pentru această prezentare cuprinzătoare. Întrebarea mea e similară cu cea a domnului Marinescu. Nu mă interesează neapărat țările, dar ați spus că 61%, la plăți sunteți la 61% și uh, nu, plăți 31, angajamente 61. Important pentru noi este să înțelegem la ce vă așteptați uh, cu, uh, la CEF și coeziune cu care vor fi uh, procentajele până la finalul anului viitor. Ar fi important să înțelegem așteptările dumneavoastră, poate după trei ani și așa mai departe. Același lucru și pentru noul CFM din 2021-2027. Din experiența dumneavoastră, din acest uh, cadru financiar multianual, vedeți probleme cu alocări, uh, angajamente și plăți? cu, în contextul acordurilor uh, CEF și în contextul viitorului CEF? Mulțumesc, doamna Cuntura. Aveți cuvântul. Την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτή και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Mulțumesc uh, Comisiei pentru această prezentare. Aș avea o întrebare. Majoritatea lucrărilor finanțate sunt foarte interesante, însă știm că există un accent pe domeniul feroviar. Uneori este o chestiune de interes geostrategic, cum este legătura prevăzută în nord-estul Greciei. Însă nevoile sunt mari. Și în ciuda faptului că facem mult, suntem foarte departe de a avea transport durabil în Europa, iar criza climatică se intensifică. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că este realist să credem că vom, uh, ne vom atinge obiectivele pentru cele două tipuri de rețea uh, centrală și cuprinzătoare uh, în ritmul actual și credeți că vom utiliza mai bine carburanții alternativi în viitor? Va avea acest lucru o influență asupra rețelei de transport? Vom reuși să ajungem la un transport cu emisii zero până în 2050? Mulțumesc, domnul Riche, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru prezentarea sa și mă bucur de succesul uh, acestui uh, dispozitiv. Aș avea trei întrebări. Prima se referă la reafectarea sumelor degajate. Comisia are de gând să uh, degajeze sume pe proiecte specifice sau în mod proporțional, integral, pe întregul buget, considerând că, având în vedere tranșele de plăți și angajamente, poate considera că va rămâne o sumă X disponibilă. Deci, degajați sume pentru fiecare proiect sau în mod forfetar. Apoi, a doua întrebare. Mm, în legătură cu ultimul slide. Uh, acest blending facility uh, nu este un dispozitiv care există în uh, facilitatea Conectarea Europei, nu există în executarea pentru 2019 Ați putea să ne spuneți dacă această sumă a fost fixată în funcție de sumele disponibile, de, de sumele necesare, se corectează vorbitorul, sau este, a fost determinată în mod intuitiv? Și se va uh, relua această inițiativă în planurile anuale de execuție și dacă da, în ce măsură? Și o a treia observație. Sunt destul de surprins de faptul că sunt proiecte slabe când vine vorba de zgomot în domeniul feroviar. Știu că am discutat inițial uh, să se consacre mai multe miliarde de euro, 2 miliarde și jumătate, 3 miliarde și știu că anumite state membre, mai ales Germania, a insistat asupra nevoilor mari în legătură cu aceste proiecte. Aceste nevoi par să fi dispărut. Aveți o explicație? în legătură cu faptul că nu s-a făcut nimic pentru acest uh, sau mare lucru pentru acest subiect care, în legătură cu care nevoile au fost evaluate ca fiind mult mai mari. Mulțumesc, domnule Riche. M-am înscris și eu uh, pe listă pentru că subiectul este primordial. Dragi prieteni, dragi colegi, vă spun, doresc să vă spun că astăzi tocmai am trăit uh, luna cea mai fierbinte. Luna octombrie a fost cea mai caldă uh, din lume, peste tot în lume și mai ales în Europa. Vedeți ce se întâmplă. Au loc tot felul de catastrofe uh, climatice, incendii, inundații și vedem că acordurile de la Paris, pe de altă parte, nu sunt respectate. Transporturile au un impact enorm, 30% din gazele cu efect de seră. Uh, Foaia de drum este ca până în 2030 să reducem emisiile de oxid de carbon cu 55% și apoi neutralitate a emisiilor. Și când mă uit la foaia de drum și ce s-a făcut, s-au făcut eforturi, nu zic că nu, s-a investit mai mult în uh, tren, în domeniul feroviar, dar al doilea sector în care s-a investit sunt transporturile rutiere. Acolo avem o problemă de fond. Care sunt, unde sunt alternativele reale? Ele există, dar sunt încă minoritare. Transporturile fluviale cu potențial enorm, iată, este, aceste cifre sunt interesante. Sau transportul maritim Vorbim mult uh, despre transportul de mărfuri pe calea ferată, dar ce facem cu transportul de mărfuri uh, pe uh, mare? Sunt uh, lucruri pe, în care trebuie să investim. Și aș reveni la această la, la altă urgență enormă în Europa, degradarea infrastructurilor. Uh, podul de la Genova a avut efect de electroșoc, prăbușirea acestuia. Și când văd câte infrastructuri îmbătrânesc, fie căile ferate, liniile mai mici pe care sunt tot felul de probleme tehnice, dar și drumurile periculoase, îmi spun, ar trebui să existe soluții în viața de zi cu zi a oamenilor și nu regăsesc aici această prioritate. Deci a doua mea întrebare este cum investim astăzi în mobilitatea cetățenilor de fiecare zi ca să-și dea și seama concret ce facem noi, Comisia pentru Transporturi. Ce facem pentru a le facilita viața, pentru că mobilitatea e viața oamenilor și de aici nu, nu pot să-mi dau seama ce facem. Și un al treilea punct, un al treilea lucru pe care trebuie să vi-l spun, cred că a venit momentul ca Comisia Europeană să înțeleagă că Comisia pentru Transportul ar trebui să aibă impact asupra celorlalte comisii. Când aud vorbindu-se despre combustibili alternativi, cer comisiei care se ocupă uh, de uh, conectivitate și așa mai departe. De exemplu, când vine vorba de acest Green Deal, de, de pact ecologic, toată lumea e foarte mulțumită de el, dar cum va introduce Comisia Transporturilor în acest pact ecologic? Sau, de exemplu, când e vorba de combustibili alternativi, aveți deja un plan pentru hidrogen cu autobuzuri, cu autobuze cu hidrogen, trenuri cu hidrogen, pentru a dezvolta industria și așa mai departe și pentru ca Comisia pentru Transportul să fie asociată? Iată un proiect real! Când vorbim despre pactul ecologic, să nu uităm de noutăți. Adineauri, Am văzut un slide în legătură cu uh, oportunitățile digitale. Fără investiții majore, dacă mâine eu doresc să mă dau jos din tren și să găsesc imediat o bicicletă sau o, un autoturism partajat. Deci și aceste aplicații digitale trebuie să facă parte din um, um, oferta de, de, de oportunități, de posibilități de transport. Deci cum veți favoriza investițiile care răspund provocării climatice, digitale și în același timp să îmbunătățiți mobilitatea oamenilor, a cetățenilor, pentru a răspunde așteptărilor lor. V-am pus pe listă, doamnele Chanteux, dar mai avem alți colegi înaintea dumneavoastră pe listă. Domnul Navokov, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, în dreapta dumneavoastră, domnule Reuters. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru prezentare mai întâi. Trebuie să spun că facilitatea Conectarea Europei, alături de Erasmus Plus, este una dintre, unul dintre programele cele mai ușor de recunoscut ale Uniunii, Euro- Uniunii Europene, pentru că uh, sprijină proiecte simbolice, reprezentative pentru um, comunitățile locale. Uh, strămoșii mei au, trăi, au lucrat la una dintre primele căi ferate din țara mea. Și astăzi, grație facilității Conectarea Europei, vom avea trenuri care vor putea uh, merge cu 200 de km pe oră și acestea vor schimba viețile oamenilor. Zonele depopulate din uh, cauza lipsei de locuri de muncă sau de lipsă de condiții, în general, vor atrage oameni care vor reveni pentru că vor putea călători rapid spre orașele mari. Grație facilității Conectarea Europei și grație um, căilor ferate uh, cu mare, de mare viteză. Și uh, Uh, doresc să pun întreb, următoarea întrebare. De ce facilitatea Conectarea Europei este subfinanțată încă de la început? Se bazează pe transferul de 10 miliarde de la Fondul de Coeziune. Dacă e atât de importantă și suntem cu toții de acord că programul trebuie să continue și să permită punerea în aplicare acestor proiecte atât de importante care uh, contribuie și la eforturile climatice, pentru că știm că căile ferate sunt un transport ecologic, unul dintre cele mai ecologice moduri de transport. De ce este conectarea Europei subfinanțată încă de la început? Mulțumesc. Doamna Deparne, vă rog. Bună dimineața, uh, doamnă președinte, domnule Reuters. Aș avea și eu trei întrebări foarte precise. Din ce motive nu s-a invocat programul pentru transportul de mărfuri. Cum funcționează concurența? Există concurență între proiectele de infrastructură rutieră? Cum stau lucrurile? Unele firme încearcă să favorizeze proiecte rutiere mai repede decât proiecte feroviare, considerate mai dificile. Apoi, ce facem pentru a umple lacunele în rețeaua feroviară, acolo unde conexiunile nu există? Avem eh, experiență în domeniu, trebuie deci să umple multimele lacune. Acum, în legătură cu electrificarea tronsoanelor feroviare. Este important dacă dorim decarbonizarea rapidă a acestui mod de transport și dorim să consolidăm mobilitatea feroviară. Eh, aș dori să-mi răspundeți la această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Deparne. Doamna Garcia Munoz, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentare și mulțumesc Comisiei pentru că a înțeles importanța uh, transfrontalieră a um, colaborării între Spania și Franța în proiectul CalFran și uh, îmbunătățirea co- importanța cooperării administrative în astfel de proiecte comune de interes european și în linia celor spuse domnul Bausa în legătură cu lipsa de conectivitate din anumite zone, în anumite regiuni ale Spaniei, doresc să profit de ocazie pentru a spune că este extrem de important să se lucreze și mai mult la uh, proiectul uh, Cantabrico-Mediteran, pentru că um, și uh, provincia din această zonă uh, suferă de lipsă de uh, conectivitate. Doamnele Șontu, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să revin la intervenția dumneavoastră pe tema mobilității. Ați menționat uh, viaductul de la Genova, podul de la Genova și catastrofa cu victime uh, de acolo. Într-adevăr, trebuie să investim în infrastructuri rutiere, în primul rând. Am un exemplu concret, local, uh, de la Frejus acest uh, pod uh, pentru uh, rutier, pod rutier pentru pieton și pentru biciclete, podul Galiot, trebuie reconstruit complet, foarte rapid. Așa, asta arată studiile. Dar, de peste 10 ani, din păcate, nu s-a avansat în acest proiect pentru că situl a fost clasat pentru protecția mediului, pentru, pentru protecția animalelor. Și uh, știu că și aceste elemente sunt importante, dar având în vedere urgența și faptul că au trecut 10 ani, uh, cred că este indispensabil să se facă ceva și pentru siguranța oamenilor să avansăm și în acest uh, uh, proiect și nu să protejăm doar șerpii. Mulțumesc! Mulțumesc. Șerpii sunt importanți, spune doamna președinte. Sunt uh, necesari uh, în biodiversitate. Fără biodiversitate, oamenii nu pot să trăiască. Este importantă și protecția naturii. Iată, multe întrebări și puțin timp aveți la dispoziție, domnule Reuters, vă rog. Mulțumesc. Două subiecte au revenit în intervențiile dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc. Și voi referi la acestea, înainte de alte detalii. Domnule Masninescu, ați întrebat care este nivelul consumării bugetului și uh, cum recuperăm sume, care sunt țările vizate și dacă există diferențe între uh, bugetul general și cel pentru, de la coeziune. Ați văzut din prezentare că apelul uh, pe baza acestor sume degajate de anumite proiecte uh, este echilibrat uh, um, între cele două părți, bugetul general și cel pentru coeziune. Deci, mm, asta nu înseamnă că țările din coeziune și celelalte sau celelalte au o performanță mai bună. Toate țările au cam aceleași probleme în executarea proiectelor. Principalele probleme pe care le-am identificat în executarea proiectelor care duc la întârzieri se datorează sau uh, permiselor sau procedurilor de achiziții. Deci, sau e vorba de permisele de mediu uh, care întârzie, sau proceduri de achiziții care apoi sunt contestate și astfel apar uh, întârzieri suplimentare. Pentru a răspunde și domnului Riche, noi evaluăm proiectele fiecare în parte. Deci pentru fiecare acord de grant uh, evaluăm uh, proiectul individual pe baza obiectivelor din acordul de grant și dacă vedem împreună cu beneficiarul că banii nu pot fi consumați la timp, aceștia revin în buget. Uh, și facem acest lucru în mod consensual pentru că acordul de grant trebuie modificat și apoi resemnat. Deci, cu acordul beneficiarilor și a statelor membre respective, aceste bani, acești bani revin la buget și apoi uh, ies din nou din buget. Cum merg lucrurile de data asta în comparație cu data trecută? Data trecută bugetul era doar de 8 miliarde și cam 20% din sume au revenit. Acum, vedeți, avem 1,4 miliarde și în comparație cu bugetul total disponibil, aceasta e o sumă relativ mică și studiile noastre arată că s-ar putea să revină încă și alte sume în plus înapoi la buget, dar mai puțin decât data trecută, poate jumătate față de data trecută, deci maxim 10%, dar nu mai mult, poate chiar mai puțin de 10%. Deci, de data asta, avem o performanță mult mai bună ca data trecută, lucru logic pentru că maturitatea proiectelor este mai mare, statele membre au mai multă experiență și în țările din coeziune. Sunt unele țări din coeziune sau uh, altele care au o performanță mai bună? Nu. Toate țările au proiecte cu astfel de întârzieri. Nu putem spune că o țară merge mai bine decât alta din acest punct de vedere. Cam toate țările contribuie. Nu există o țară specifică cu o performanță foarte proastă sau una cu o performanță foarte bună. Pot fi consumați banii la timp? Întrebați, domnule Marinescu, în, cadrul, în cazul studiilor trebuie să se întâmple acest lucru, pentru că perioada de legibilitate și de consum este până în 2023, 2020 plus 3 și având în vedere că pentru proiectele pe care uh, le-am prezentat azi și aveți o broșură la ieșirea din sală. Am uh, uh, selecția poate să fie foarte dură și maturitatea proiectelor trebuie să fie foarte bine evaluată. Studiile în timp vor fi finalizate, majoritatea în 2022, unele în 2023 și Apoi, în următoarea perioadă, vor, uh, vom avea proiectele de executare. Iată, prima mea observație în legătură cu aceste sume care revin la buget. Apoi, un alt lucru important este modul în care folosim bugetul și dimensiunea legată de schimbările climatice, la care v-ați referit, domnule președinte, și s-au referit și alți deputați. Mai întâi doresc să subliniez faptul că bugetul CEF pentru că am vorbit despre un singur apel, dar în total cifrele pe care v-am arătat arată că peste 70%, 71% de fapt, din buget este pentru uh, modurile uh, de durabile de transport. Vedeți că, într-adevăr, partea pentru transporturile rutiere este destul de mare, dar include uh, Uh, parcările sigure, uh, ITS, deci include dimensiunea securității rutiere. Toate acestea se află în, acest, uh, în această parte, buget, în acest buget. Partea de infrastructură pentru drumuri este limitată pentru că este doar partea de, co- de coeziune și doar pentru proiecte transfrontaliere. Deci, a avut o abordare foarte strictă și pentru următorul CEF transporturile vor uh, reprezenta 75% din uh, uh, monitorizarea climatică și va fi unul dintre cele mai mari bugeturi. Doar bugetul pentru ITER este la 100% și CEF Transporturi este al do- pe locul 2. Deci, chiar dumneavoastră ați negociat, doamnă președinte, CEF 2 și acolo CEF total va fi la 60%, Uh, și uh, transporturile în cadrul lui trebuie să fie la 75%. Cred că astfel putem răspunde provocărilor viitorului și mi-ați vorbit de două, două, două subiecte, uh, combustibili alternativi și digitalizarea. Deja astăzi, în partea pentru transporturile rutiere, avem și proiectele de infrastructură pentru combustibili alternativi pe care le-am finanțat. Uh, și rezultatele au fost foarte bune ca și uh, ele au permis rezultatele negocierilor CEF2. 85% sunt, uh, din buget e pentru infrastructură ca poduri, uh, um, tunele, infrastructură feroviară și 15% pentru restul acesta va crește până la 40%, aproape se va tripla această parte din buget, deci de la 15 la 40%. Astfel se vor răspunde nevoilor de electrificare în domeniul rutier, dar și feroviar și ne vom asigura că și alți combustibili alternativi, ca hidrogenul, vor fi acoperiți în, de, în viitorul buget. Apoi, domnule președinte, câteva elemente importante, chiar dacă de dimensiuni mai mici. Domnul Bauzan și doamna Garcia Munoz au cerut uh, să se, să dea prioritate conexiunilor transfrontaliere. Astăzi vorbesc doar despre acest apel anual limitat, dar știți, Merida este, face parte din coridorul Atlantic și legătura dintre Evora și Merida este extrem de importantă. Prima decizie de punere în aplicare pe baza TNT este pentru această conexiune transfrontalieră. Și domnul Marinescu ne-a întrebat ce mai ce urmăriți pentru, uh, pentru viitorul apropiat. Acesta este un proiect pe care îl urmărim și uh, banii pentru Portugalia uh, vor, vor fi folosiți la timp până în 2023 sau nu și acest proiect, dacă va fi pus în aplicare. Importanța este evidentă, este esențial să există o legătură feroviară între Lisabona și Madrid. Nu putem să, putem să lăsăm doar să fie doar zboruri între aceste orașe. Deci există voința, există coordonarea, există planul de lucru, există bugetul. Acum trebuie să vedem cum se va executa acest proiect și dacă nu se execută de această dată, dată vom vedea cu Spania și Portugalia dacă va fi executată în următorul CFM, pentru că rezultatul final trebuie să fie ca cetățenii să beneficieze de această conexiune feroviară. Nu doar cei de la Merida, ci mulți alții. Majoritatea proiectelor noastre sunt transfrontaliere și cetățenilor așteaptă ca acestea să se materializeze. Și ca să răspund și la o altă întrebare care a revenit de mai multe ori, ce ne facem cu mentenența, cu întreținerea? Trebuie să fim prudenți aici. Fie Uh, vrem să finanțăm uh, carburanți alternativi și uh, alte asemenea pentru a ține seama de climă sau dacă nu vrem să întreținem și să menținem ceea ce avem deja rețeaua rutieră de care dispunem deja. Nu putem să le facem pe ambele și, evident, putem face altceva pentru acest tip de proiecte. Există cercetare care demonstrează în mod clar felul în care uh, întreținerea se poate face, putem regândi standardele, uh, putem avea o astfel de posibilitate în anumite cazuri. Întreținerea, ne, să știți că o să ne ducă la o adevărată explozie bugetară. Ce putem face atunci cu sumele acestea mici din buget dacă nu ne concentrăm clar pe obiective clare? Deci am pus accentul pe legături transfrontaliere și pe dimensiunea de climă. Deci trebuie să fim foarte prudenți și să nu ne risipim în dimensiuni prea mari, cum ar fi uh, mentenența, care costă scump. Și uh, apoi o altă întrebare referitoare la uh, zgomot, poluare fonică. Uh, aici să știți că avem proiecte de această natură pentru a treia oară și prin aceste acțiuni înlocuim o pătrime din flota întreagă de vagoane din Uniunea Europeană. E un rezultat însemnat. Și noi suntem de părere că prin acest ajutor ne îndreptăm înspre uh, o flotă mai puțin poluantă din punct de vedere fonic. Și asta va reprezenta un stimulent pentru a schimba tendința. Deci dacă noi la un moment dat nu vom mai finanța aceste componente de reducere a zgomotului, atunci sectorul privat va prelua ștafeta și va face acest lucru. Dar e adevărat că până acum rezultatele sunt bune. Domnul Zile, dacă suntem gata pentru următorul CFM. Noi, după cum am spus deja, credem că da, pentru că ne putem aștepta să putem consuma bugetul acesta mai bine decât uh, în perioada precedentă și sperăm că uh, situația va fi mai bună, pentru că toate proiectele în cadrul actualului CFM au anumite întârzieri, dar odată ce autorizația e acordată, și achizițiile sunt definitivate, uh, trecem la etapa următoare și vom avea atunci nevoie de sprijin pentru aceste proiecte, pentru că se vede asta de fiecare dată uh, statele membre nu vor cheltui bani pe proiecte naționale dacă nu venim noi să îi obligăm să finalizeze tronsoanele transfrontaliere. Și uh, aceste tronsoane vor fi operative pe deplin data viitoare și oricum o să vedem pentru următorul CFM ce nevoi vor fi dar uh, ne vom concentra pe asta când vom ajunge la acel moment și cred că astfel am reușit să răspund la mare parte din întrebările ce m-au fost adresate și am făcut-o foarte rapid, doamna președinte. O să trebuiască să mă opresc, pentru că altfel o să-mi depășesc timpul prea mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Reuters, pentru această prezentare panoramică. Da, acum e adevărat că vom uh, urmări de aproape Emir 2. Eu cred că Uh, în momentul de față aveți dreptate, s-au făcut eforturi, dar încă suntem departe de obiectivele pe care trebuie să le atingem. Și cred că aveți dreptate, va trebui la un moment dat să avem obiective clare, reale în materie de climă și în același timp să facem legătura și cu digitalizarea. Eu consider că uh, va trebui la un moment dat ca și Comisia să vină cu o nouă metodă care să demonstreze cetățenilor că banii aceștia sunt în slujba lor. Și asta e o mare problemă, dragi colegi, și știți foarte bine cu toții. Cine știe până la urmă? Nimeni. Deci, avem o problemă de informare, de comunicare înspre publicul larg. Atunci când investim pe feroviar, pe cale fluvială și să sperăm că mâine vom investi mai mult pe biciclete și așa mai departe, trebuie ca cetățeanul să-și dea seama de asta. Că tot ceea ce s-a făcut vine de la nivelul uh, și european, nu doar național. Deci trebuie să muncim împreună în așa fel încât informația să fie cunoscută de public, oamenii să știe că vrem să îmbunătățim mobilitatea lor de zi cu zi. Aș dori doar doamna președinte, să subliniez faptul că și noi suntem la dispoziția dumneavoastră, iar Comisia și Parlamentul, noi întotdeauna am conlucrat pe acest program de aproape. Noi mereu venim să vă prezentăm rezultatele, apelurile de ofertă, însă, după cum am spus, sunt 755 de proiecte, multe dintre ele din circumscripții noi. Dacă aveți, informa- aveți nevoie de informații, de sprijin, de Uh, consiliere, noi suntem la dispoziția dumneavoastră și pentru a comunica, așa cum a spus doamna președinte, pentru a comunica cetățenilor ce facem, ce finanțăm, de ce s-au făcut astfel de alegeri astfel, pentru astfel de proiecte. Și asta ca să vă răspund și în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de a comunica mai, bun, mai bine. E o ofertă din partea noastră pentru a vă ajuta. Mulțumesc foarte mult, domnule Reuters, mulțumesc pentru această colaborare foarte prietenoasă și durabilă între comisie și uh, comisia noastră și vom continua și pe viitor. Acum vă mulțumesc pentru prezența, domnule Reuters, și vă propun, dragi colegi, să trecem la următorul punct. E vorba de prezentarea unui studiu referitor la supraturism, impact și eventuale răspunsuri la nivel de politici. Pe acest punct, e foarte interesant să notăm faptul că această terminologie pe care o utilizăm să nu fie subevaluată. E vorba de supraturism. Aici ne va fi prezentat un studiu. E vorba de o situație în care impactul turismului în anumite perioade ale anului, în anumite locuri, depășește toate pragurile. Pragurile de capacitate fizică, pragul de capacitate ecologică, dacă doriți să ieșiți din sală sau să discutați, vă rog să o faceți repede. Mulțumesc. Et donc, sur ce... Și deci, supraturismul pune probleme asupra tuturor acestor praguri de capacitate fizică, ecologică, socială, economică, psihologică, politică. Studiul acesta trebuie să ne permită să înțelegem mai bine evoluția recentă a acestui fenomen, supraturismul, și să ne ajute să identificăm ce probleme există ca să putem propune politici reale și practici pentru a încadra și pentru a îngrădi, a atenua efectele negative. Vă mulțumesc pentru prezență, am plăcerea să urez bun venit domnului Paul Peters. Mulțumesc pentru prezență. Dumneavoastră sunteți profesor pentru un o, turism durabil la Universitatea din Breda și îl salut de asemenea și pe domnul Claudio Milano, profesor pentru o gestiune a unui turism durabil în Universitatea din eh, Leida și profesor de antropologie la Universitatea din Barcelona. Iată deci cei doi autori ai acestui studiu, fiecare are la dispoziție șase minute, e frustrant, dar asta e, șase minute fiecare. Dar aspectul principal ce nu trebuie scăpat din vedere este felul în care supraturismul acesta ucide teritorii, pentru că există orașe în care locuitorii nu mai vor turiști. Nu îi mai vor. Cum anume acest supraturism pe viitor nu va mai trebui să mai distrugă natura și ecologia, pentru că uh, vor, am, suntem pe, într o într-o etapă în, în care pierdem timp. Trebuie să restructurăm deja acest lucru și nu mai vorbesc de impactul global, mai ales la nivel economic. Vedem că sunt teritorii care pierd absolut tot din cauza asupra turismului. Vă aveți cuvântul, domnule Peters, șase minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a prezenta acest raport. E un studiu care a început în vara lui 2018 și lucrurile au mai evoluat de atunci. Deci poate că sunt niște evoluții mai recente care nu au fost uh, cuprinse în studiu. În ceea ce privește conținutul prezentării, evident am să fac o scurtă introducere a subiectului, definiții și o trecere în revistă rapidă asupra turismului în Europa, cum poate fi acesta măsurat, vom prezenta câteva rezultate și o să spunem ceva și despre studiile de caz pe care le-am făcut. Și în final avem câteva concluzii și recomandări pentru comisia dumneavoastră TRAN. Uh, ca și introducere, scopul studiului evident este să culegem toate aceste informații care să ne ajute să înțelegem supraturismul, ce politici sunt necesare, cum putem atenua sau poate preîntâmpina chiar supraturismul, definiția supraturismului sunt foarte multe studii care deja au fost realizate și care folosesc o gamă largă de definiții, așa că a trebuit să ne inventăm noi propria noastră definiție, o, așa cum apare pe ecran. Descrie o situație în care există un impact al turismului și care depășește pragurile fizice, ecologice, sociale, economice și psihologic sau și politic al regiunii respective. Toate aceste cuvinte sunt importante pentru că nu putem vorbi uh, de supraturism uh, uh, dacă nu se depășesc aceste, aceste praguri la diferite niveluri. Și asta indiferent de destinațiile pe care le evocăm. Dacă e să ne aplicăm asupra cauzelor ce stau la baza supraturismului, sunt două evoluții care au apărut în ultimele decenii. Mai întâi, turismul, transportul au devenit foarte ieftine și rapide, având în vedere apariția transportatorilor uh, ieftini și legăturile intercontinentale sunt mai uh, ieftine, ceea ce înseamnă că în fond, aproape fiecare sătuc din Europa e o piață potențială. Ă, pe vremuri era loca, ceva local și acum devine ceva global. Și un al doilea factor îl reprezintă dezvoltarea platformelor sociale, media sociale, ă, tot ceea ce ține de digitalizare. În fond, pe media sociale se promovează anumite destinații. Ca dintr-o dată apar destinații care par să fie mai interesante și dintr-o dată devin uh, destinațiile unde trebuie neapărat să mergi. Și, uh, bun, uh, dacă e să combinăm acești factori, e clar că pentru anumite destinații, acestea se confruntă dintr-o dată cu supraturism. Bun, mai sunt și alți factori. Unul deosebit de important reprezintă proliferarea unor uh, cazări nereglementate. Mă gândesc la Airbnb. Problema este că avem nevoie de mai multă guvernanță pentru acele sisteme. Și aceste sisteme nu sunt acoperite, nu plătesc taxe, nu li se aplică reguli, uh, ceea ce înseamnă că se pot dezvolta în afara sistemului. Am uh, încercat să creăm un model de supraturism și uh, Asta vă puteți găsi, uh, această diagramă o găsiți și în raport. Mai simplu, dacă există un impact care depășește capacitățile de turism într-un mod sau altul, indiferent de tipul de impact, atunci e clar că e vorba despre supraturism. Evident că capacitățile atunci pot fi modificate și mm, atunci există un impact. În 2018, în vara lui 2018, am găsit 105 destinații într-o situație de supraturism, din care 70 au fost identificate drept fiind în Europa. Dar să știți, nu cred că Europa e, țara, e, e regiunea cu cel mai mult supraturism. Impactul supraturismului poate reprezenta un risc chiar existențial. Uh, pentru că am fost cazuri în care, într-un deceniu sau două, uh, Uh, locul, un, un, un, o anumită destinație s-a golit, rezidenții de acolo au plecat până la 70-80%. Evident, există și un impact uh, social, economic și de mediu. Iar punctul cel mai important este că, în general, presa vorbește despre supraturism așa, doar când vine vorba de orașe, dar oameni sunt și alte destinații rurale, de coastă, insule, uh, care de asemenea se confruntă cu acest fenomen al supraturismului. Clar că nu e limitat doar la orașe. Când măsurăm supraturismul, prima problemă este să vedem mai întâi densitatea turiștilor. Cum trebuie măsurat? Pe kilometru pătrat sau per habit, pe locuitor? Uh, diferențele pot fi de până la 3-4 ori mai mari sau mai mici și uh, chiar dacă apar aceste diferențe, tot e vorba de supraturism. Depinde foarte mult de specificitatea destinației, de tipul destinației. Deci, iată o primă dificultate. Însă, totuși, am făcut un fel de listă așa de verificare, checklist, și dacă răspunsul e da la toate aceste întrebări din checklist, atunci e clar că te confrunți cu riscul uh, supraturismului, care probabil fie există deja, fie pe cale de a se instala. Datele noastre s-au bazat pe statisticile NATS 2, pentru că acestea sunt la nivel de municipalități și nu erau date disponibile pentru indicatorii de care aveam nevoie, așa că am, trebuie să ne bazăm pe date care se referă mai degrabă la regiuni, la provincii. Și am reușit astfel să identificăm o gamă largă de provincii sau regiuni care se confruntă un risc, cu un risc ridicat de supraturism, dar care nu au deocamdată propriu-zis uh, destinații uh, de supraturism. E clar că sunt uh, regiuni cu risc ridicat. Ca să ilustrăm un pic diferențele și tipul de indicatori utilizați și diferențele între regiuni. Puteți vedea densitatea turismului măsurată per kilometru pătrat, măsurată per nopți de cazare și apoi intensitatea în funcție de locuitori. Deci, uh, culorile indică riscul, risc mai mare, risc mai scăzut, în funcție de culori. Și depinde foarte mult în ce loc te afli în Europa și care sunt, de fapt, caracteristicile specifice ale acelui, acelei destinații. Dar am reușit, totuși, să găsim un factor de risc sau indicator de risc uh, care să fie însemnat din punct de vedere statistic, fiabil din punct de vedere statistic. Spre exemplu, cota turismului din PIB. Asta e deja un indicator asupra riscului de supraturism creșterea uh, în ceea ce privește companiile aeriene, nu doar densitatea și numărul de zboruri, ci și creșterea, creșterea din uh, uh, activitatea aeriană. Apoi, evident, apariția Airbnb, ponderea acestor locuințe, de acestor cazări în totalul de capacitate turistică. Și ca să mă refer la studiile de caz, vedeți aici o trecere în revistă a tuturor destinațiilor de supraturism pe care le-am identificat în Europa. Cu cât e cerculețul mai mare, cu atât riscul e mai mare. Și am încercat să avem diversitate, câte unul, două, cel puțin în fiecare țară. Și avem această distribuire între zone rurale, destinații uh, sub forma unor orașe sau insule Iar din uh, studiile noastre de caz reiese că impactul supraturismului depinde mult și de tipul de uh, destinație. Dacă e o regiune rurală, atunci e vorba de chestiuni ecologice. Dacă e vorba de orașe, atunci mai degrabă e vorba de riscuri la nivel social. Am încercat de asemenea să vedem măsurile care sunt luate uh, în aceste destinații de supraturism și multe dintre acestea se referau la o răspândire a vizitatorilor în timp și în spațiu, dorința de a schimba comportamentul turiștilor și sporirea capacității de infrastructură, care de fapt în urmă nu duce decât la o sporire a supraturismului ca atare. altceva ce am învățat din studiile de caz. Adică nu există o monitorizare a programelor. Nu știm exact ce rezultate se obțin. Cel puțin acum un an nu se știa. Și câteva concluzii cheie. Efectele supraturismului pot fi foarte grave, chiar existențiale. Iar pragurile acestea de supraturism nu pot fi uh, definite uh, ca la pod unic. Și e clar că acest lucru reprezintă o problemă, fenomenul acesta. Iar transporturile pe distanțe lungi și cu la costuri reduse reprezintă un factor care promovează supraturismul. Și în final, sau mă rog, aproape în final, la nivel de recomandare, e clar că ai nevoie de o cercetare mai sistematică pe viitor pe acest fenomen al supraturismului, care să intre mai în detaliu, la nivel statistic chiar în funcție de tipul de destinație. Și, în final, Iar ultima recomandare aici este una foarte importantă care vorbește de la sine, adică să avem un fel de task force pe fenomenul supraturismului Uh, paneuropeană care să ne ajute să colectăm stat date statistice pe de-o parte, dar nu numai, ci și să facem schimb de experiențe în funcție de tipul de destinații. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule Peter. E clar, la ultima sugestie, adică să creăm un task force. Păi, să știți că asta am și făcut în Comisia pentru Transporturi. O să avem o astfel de task force și această temă a fenomenului acesta, adică supraturismului, va fi o temă cheie. Și acum vreau să dau cuvântul domnului Milano timp de șase minute. Și, bă, bun, să știți că aveți voie să depășiți un pic, așa cum a făcut domnul Peters. Bună, bună ziua tuturor! N-am să mai fac încă o prezentare pentru că profesorul Peters a subliniat elementele principale ale prezentării noastre. Ideea era că dânsul o va prezenta și apoi o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Însă, așa cum spunea și dânsul, au trecut un an de când am început acest studiu și am observat la nivel european o nemulțumire crescând la nivel social din cauza acestui fenomen. Referitor la felul în care gestionăm și îngrădim supraturismul. Marinescu. Atunci o să lansăm imediat dezbaterea. Mai întâi are cuvântul domnul Marinescu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru acest studiu care era foarte necesar și pentru noi, și pentru industrie, și pentru toată lumea. Ați prezentat o listă de riscuri, dar n-am văzut riscul referitor la nivelul de calitate a serviciilor oferite, pentru că eu cred că acesta este un risc mare, adică Dacă nu ai turiști, nu mai ești atent la nivelul de calitate a serviciilor oferite. Ați verificat și asta sau nu? Și dacă ați verificat, ne puteți împărtăși un pic uh, părerea dumneavoastră sau, mă rog, rezultatele. Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, domnul Gheri. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, uh, pre, pentru faptul că ați inclus acest punct pe ordinea de zi, prezentarea acestui studiu. Nu vreau să mă refer la toate aspectele pe care le-ați uh, evocat în acest minut de care dispun, ci vreau să mă concentrez pe ceea ce face task force-ul nostru. Misiunea noastră în fond, aici, în Comisia pentru Transporturi, este să ne asigurăm că factorii de decizie, adică autoritățile locale, guvernele naționale sau deciziile care se iau la nivel de Bruxelles, eh, e bine, că toți acești factori de decizie înțeleg că e nevoie de o cooperare cât mai strânsă între autorități și dacă avem această colaborare, dacă avem această legătură, atunci putem exercita o influență. Sunt uh, uh, putem organiza, spre exemplu, campanii de marketing. Cei care întotdeauna merg în aceleași orașe să le viziteze ar putea fi informați că există și alte posibilități alte destinații. Oamenii trebuie să înțeleagă că peste tot în Europa sunt locuri fantastice ce merită să fie vizitate, așa că am putea repartiza turismul mult mai echilibrat uh, pe tot teritoriul. De aceea e nevoie de coordonare la nivel european trebuie să avem un, o linie bugetară durabilă pentru turism în următorul CFM. Pentru că asta ne va permite să creăm acea coordonare de care avem nevoie și să organizăm campanii de marketing și informare la nivel european. Iar doamna von der Leyen încă nu s-a hotărât dacă ar trebui să avem pe cineva care să fie specific responsabil pe turism la nivel de Comisie Europeană. Domnul Timmermans se va ocupa de pactul ecologic. Dar în multe părți din acest pact ecologic vor fi aspecte care de fapt vor ține de transport, vor ține de turism. Și de aceea avem nevoie de cineva în jurul mesei care să vorbească în numele turismului. Pentru că astfel vom reuși să combatem efectele negative ale supraturismului și asta ne va permite să cooptăm autoritățile locale și experții în luarea de decizii pentru a ne asigura că turismul nu devine dușmanul oamenilor, ci devine o cale de integrare. Așa că vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Uihali. Domnul Bausadias, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, am să continui în spaniolă. Și mai întâi ceea ce doream să spun este să i felicit, să felicit pe cei doi profesori, Peter și Milano, pentru această prezentare. Cu toții știm că turismul în Europa se confruntă cu mari provocări. Digitalizarea mai întâi, noile modeluri de business. Thomas Cook e un exemplu clar de neadaptare la noile modele de business formare profesională, durabilitate, concurențială, concurența lanțului de valori și, evident, lupta împotriva turismului excesiv, asupra turismului, care duce la calitate redusă. De aceea aș dori să preiau sugestia celor doi profesori și ei anume să vă mulțumesc pentru că ați inclus și cazul insulelor Baleare în acest studiu. Eu am avut plăcerea să fiu președintele acestei regiuni câțiva ani de zile și sunt conștient de faptul că turismul Uh, și nu e singurul domeniu, uh, este uh, un sector în care trebuie să pariem pe calitate, nu pe cantitate. Și s-au făcut foarte multe reforme, s-au făcut reforme în materie de infrastructură, de politici publice, s-a conlucrat cu sectorul care a investit timp, bani și energie pentru a-și îmbunătăți instalațiile, infrastructura și pentru a disemina informațiile în materie de posibilități de destinații. S-au schimbat modelele care până în prezent se bizeau doar pe soare și plajă, ci am încercat să promovăm și patrimoniul cultural. Dar e adevărat că Uh, insulele baliare sunt un model concurențial, dar observăm că mai sunt și alte regiuni care acum uh, se confruntă cu o fobie a, față de turism și e păcat pentru că se pierd mii și mii de locuri de muncă. De aceea vreau să spun, așa cum spun întotdeauna, că turismul trebuie să fie considerat drept o șansă, o oportunitate și nu o amenințare. Dacă se bazează pe criterii de uh, calitate, e clar că acest lucru va duce la o îmbunătățire a condițiilor de primire pentru turiști și, evident, uh, pentru grupul meu, uh, grupul Ciudadanos, dar grupul liberalilor în Europa mai pe larg, noi ne dorim să uh, combatem pe cei care consideră că turismul e ceva criminal. Nu! Trebuie să combatem această tendință și să punem capăt uh, Uh, noilor tendințe de ostracizare a turismului prin impozitare și așa mai departe. Pariem pe calitate, nu pe cantitate. Și în final, încă un aspect. De multe ori ne gândim la turism așa ca un, la, ne gândim la aeroport, la restaurant, la hotel. Nu, dar turismul e mult mai mult. E o experiență, e un sentiment pe care îl iei cu tine când pleci acasă. Cineva așteaptă un an întreg să pleacă în vacanță, să se relaxeze cu prieteni, cu familia și a, până la urma urmei e vorba de o experiență, iar noi, prin studiul acesta pe care noastră ne l-ați propus și prin analizele pe care le vom face în intern, noi facem parte din acea răspundere, adică această experiență să fie cât mai bună pentru turiști. Eu sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să ne bazăm pe calitate și nu pe cantitate. Așa că voi încheia exact cum am început. Să vă mulțumesc pentru acest studiu și să vă încurajez să continuăm eforturile noastre în așa fel încât turismul să fie o adevărată șansă pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult, domnule Bauz Diaz, domnul Kof. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult uh, domnului profesor pentru uh, o trecere în revistă a provocărilor cu care avem de-a face în turism. Cred că merită să ne gândim la ambele componente, călătoria către destinație și impactul ei și impactul turismului propriu-zis asupra destinației. Dacă sunt gestionate în mod corect, acestea două, respectiv turismul, uh, poate aduce uh, îmbunătățiri uh, semnificative și din ceea ce privește infrastructura la, um, în zonele de destinație. Deci turismul nu produce numai efecte negative. Ați, v-ați referit la problema cu Airbnb și nu pot decât să subliniez Uh, impactul uh, în orașe, cum este propriul meu oraș, Dublin, în Irlanda, uh, orașe, mai ales unde prețurile la imobiliare sunt foarte scumpe și chiriile sunt foarte ridicate. Um, rețelele sociale um, aduc um, foarte multe fluctuații în turism. Dintr-o dată, o destinație devine foarte dezirabilă și uh, peste ceva timp nu mai e deloc. Uh, mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, aștept cu nerăbdare să văd uh, versiunea scrisă a raportului. În ceea ce privește întrebări specifice, mă întreb dacă ați analizat chestiunea certificărilor durabile pentru turism. Este ceva ce um, unde Uniunea Europeană ar putea face progrese ca standarde uh, comune sau este un subiect mult prea extins? Poate că în cercetarea noastră ați găsit exemple uh, care ar fi utile uh, de știut și de diseminat în, referitor la modul în care se poate gestiona în mod durabil uh, turismul. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Violo. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții. Acest uh, studiu privind uh, turismul excesiv este um, îngrijorător. Nu există baze de date care să calculeze fluxurile turistice, nu există politică turistică coordonată. Uh, practic, întreprinderile sunt cele care uh, decid. bun, putem lucra cu datele de la Booking și de la Airbnb, dar nu este ideal. Ce am uh, propus noi de mai mult timp este să avem fonduri, infrastructura adaptată. Eu cred că Um, turismul excesiv este legat și de marile companii în domeniul, uh, mari operatori în domeniul turismului. În Europa, deocamdată, nici măcar nu avem comisar de turism. Și ținând cont de dificultățile doamnei von der Leyen de a-și, de a crea echipa, nu cred că ne putem aștepta la foarte multe lucruri noi. Turismul uh, generează însă enorme profituri în Europa patrimoniu natural și artistic. Să nu uităm patrimoniul cultural și artistic uh, ale uh, acestor uh, situri. Această comisie pare să fie ultima apărătoare a turismului în Europa. Aș dori să știu dacă sunt informații noi față de datele din 2017. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog să respectați cele două minute de fiecare. Doamna Cuntura. Mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc celor doi profesori pentru prezentare. Le salut uh, eforturile. Au încercat să ne ofere o imagine de ansamblu a tuturor problemelor uh, cauzate de turism. Și asta atât la destinație, cât și în general. Pentru a gestiona acest fenomen trebuie să fim foarte prudenți, să fim atenți, să nu țintim în mod uh, neproporționat anumite destina- destinații. Ați arătat un exemplu din Santorini și eu aș spune că nu este un exemplu foarte bun. Eu am fost ministru al turismului în Grecia în ultimii ani și pot să vă asigur că, cel puțin în Santorini, nu avem problema turismului excesiv am uh, reușit să uh, distribuim fluxurile de turiști de-a lungul întregului an. Din păcate, însă au existat uh, reacții din partea autorităților, unor autorități locale sau unor organizații locale care au stigmatizat această destinație, însă, în general, sunt uh, îngrijorată când văd astfel de exemple. Un alt exemplu care m-a uh, frapat a fost in, includerea Peloponesului uh, ca o regiune care ar putea fi amenințată de uh, turism excesiv. Din potrivă, de ani de zile încercăm să promovăm Peloponesul ca o uh, destinație și nu am văzut, uh, nu am putut constata creșterea uh, pe care ne-o doream a numărului de turiști. Acest studiu s-a încheiat în 2018 și uh, evoluțiile în domeniu sunt uh, foarte rapide. Ați menționat 115 destinații care se confruntă cu turismul, cu turismul excesiv, dar există unele lipsuri în studiu, pentru că criteriile pentru identificarea acestor destinații nu au fost bine clarificate. Deci cred că ar fi interesant, necesar pentru noi să facem un proiect pilot pentru a colecta informații. Doamna președinte a menționat deja faptul că avem un task force pentru turism și mm, poate că asta ne va da oportunitatea de a face acest proiect pilot. De asemenea, aș vrea să vă um, informez că mm, comisia noastră a solicitat doamnei von der Leyen să creeze un portofoliu pentru turism uh, astfel încât uh, să putem avea un uh, partener de discuții. Cred că este dificil să creăm uh, mecanisme combinate de gestionarea turismului la nivel european. Nu e vorba numai de turism ca fenomen, ci trebuie să analizăm și tot ce ține de schimbări climatice, economie, criză financiară, companii mari, migrație și așa mai departe. Trebuie să analizăm între, întregul fenomen. Doamna președinte, uh, nu mai avem timp pentru că unii iau timpul altora. Uh, asta este. Uh, trebuie să avem timp și pentru răspunsuri. Domnule Flego, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Și vă mulțumesc pentru că ați ales acest subiect atât de important. Eu vin din Istria cea mai dezvoltată regiune turi- din punct de vedere turistic în Croația și cunosc uh, pericolele turismului. Oricât de bine am gestiona turismul, întotdeauna trebuie să fim atenți, trebuie să ne concentrăm pe calitate și nu pe cantitate. Um, dacă ne uităm la statistici, am încercat să calculez numărul de turiști care uh, vizitează un stat sau un oraș și l-am divizat uh, la populația orașului sau, regiuni, sau statului. Islanda este pe primul loc, Croația este pe locul 2 și uh, regiunea uh, și Cinque Terre pe locul 3 și apoi Dubrovnik. Deci problema este gravă pentru Croația, dar să vorbim despre soluții, nu despre probleme. De aceea m-am concentrat pe soluțiile propuse. Avem trei elemente trebuie să dezvoltăm infrastructura. Canalizare, șosele, trebuie să folosim fondurile de coeziune aici. Asta înseamnă că în următorul cadru financiar uh, multianual trebuie să discutăm despre un fond care să acopere asta. Apoi statul trebuie să intervină introducând măsuri pentru a reduce cheltuielile populației locale, pentru că uh, devine mult mai scump să uh, trăiești în zonele respective, de exemplu tinerii să-și găsească o locuință. Iar apoi trebuie să îi um, uh, să stimulăm digitalizarea. Digitalizarea ne poate permite să gestionăm fluxul de turiști la anumite atracții și am putea ajuta populația locală și reduce presiunea asupra acestor destinații. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Scott Aisley, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această prezentare clară. Dacă toate prezentările ar fi atât de scurte, concise și la obiect, am putea lucra uh, mult mai, am, am fi mult mai eficienți și în a combate uh, urgența climatică. Mulțumesc deci pentru acest studiu. Sunt încurajat uh, de uh, perspectiva Comisiei. Cred că Comisia ar trebui să analizeze lucrurile din perspectiva domeniului climatic. Atunci când uh, vorbim și despre călătorie și despre turismul la destinație. Și dacă s-ar întâmpla asta, atunci am avea o șansă să uh, respectăm obiectivele climatice. Aș spune că așa ar trebui să facem, pentru că business as usual nu este sustenabil. Nu putem uh, susține același nivel de turism și de călătorii. În interesul banilor vom renunța la zonele costiere, vom pierde zone de enormă frumusețe naturală pe care le vor, le, le vor mai vedea numai generația noastră, dar nu și cea următoare. Să încercăm să obținem bune practici, uh, unde ele există, uh, turism urban care să ducă la transport uh, durabil. Încă o dată însă vă mulțumesc pentru prezentarea atât de clară. Mulțumesc, doamna Cuntara, aveți cuvântul. Nu vă văd foarte bine, îmi pare rău, nu vă văzusem mai devreme. Bună ziua, mulțumesc pentru prezentare și vă mulțumesc pentru că ați încercat să-mi, uh, să pronunțați corect numele. Este doamna Cutaiar. Vă mulțumesc um, pentru prezentare și pentru studiu. Două lucruri aș dori să menționez. În primul rând, importanța faptului uh, că trebuie colectate datele necesare la toate nivelurile de relevanță. Este o realitate că uneori uh, colectarea datelor nu ține cont, sau datele nu țin cont de noile forme de cazare și nu țin cont de realitățile regiunilor respective. Cred că trebuie să lucrăm la asta. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la referendumul uh, promovat și ce va avea loc în Veneția, motivul fiind turismul excesiv. Ei își vor să preia controlul asupra orașului pentru a pune capăt acestui fenomen. Însă nu cred că ar trebui să ne gândim numai la referendumuri și la decizii drastice. Cred că ar trebui să analizăm și alte posibilități ad hoc. Și mai ales aici aș dori să întreb dacă au existat exemple din studiu pe care ați dori să ni le împărtășiți, care ar putea Uh, fi utile în zone cu turism excesiv. Pentru că acesta nu afectează nu numai um, Veneția, ci și multe alte zone. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Keller. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și pentru prezentare. Avem de a face cu un uh, subiect care este greu de definit, conceptul în sine și, pe de altă parte, ceva ce e greu de măsurat. Nu e, nu e chiar o poziție de plecare foarte simplă. Înainte de a ajunge la întrebarea mea, aș dori să pledez să avem o oarecare grijă la cum alegem să formulăm lucrurile. În țara mea am citit deja titluri în ziare, în care uh, se vorbea despre avertismente față de turiști, ci sunt genul de lucruri pe care nu ni le dorim. Ați menționat mai devreme că cifrele sunt din 2018, ați menționat acest lucru de două ori și uh, pe mine asta mă face să mă întreb ce s-a întâmplat atât de uh, important uh, în ultimele 10 luni în ceea ce privește turismul. Iar a doua întrebare merge, se referă la checklist-ul dumneavoastră. Ar vrea să vă rog să intrați mai mult în detaliu și să uh, ne explicați mai de, uh, în special și ultimul punct din checklist-ul dumneavoastră, cum ar trebui acesta să fie abordat. Mulțumesc! Domnul Haide, mulțumesc! Turismul este un um, motor economic, poate dezvolta o regiune, un oraș, un sat, dar trebuie făcut în mod durabil. Am, aș vrea să vă dau un exemplu uh, pe care nu l-am găsit. Orașul Hallstatt din Austria, nu l-am găsit în exemplele dumneavoastră. Aș dori să vă menționez cifrele. 754 de locuitori, însă un milion de vizitatori pe an. 2300 26 de, vi- de turiști pe locuitor. Ați menționat Salzburg, în schimb, și Salzburg este la 12 turiști pe locuitor și numai 4 la Viena. Salzburg 1,7 milioane, în Hallstatt 1 milion. Ce aș vrea să subliniez este că trebuie făcută o diferență, diferență între marile destinații, Dubrovnik, Bar Barcelona, Veneția, dar este de asemenea important să nu uităm locurile mici. Pentru că nu avem uh, bugetul de a uh, lupta cu ce, sunt, cu ce ne confruntăm. Există destinații mici în Europa, cu mai, mult de, mai puțin de 10.000 de locuitori, Uh, trebuie și ele să poată avea un buget și să facă proiecte, pentru că problema este aceeași. Cifrele sunt excepționale. Turismul, subliniez, încă o dată, este un motor economic și poate ajuta la dezvoltare, dar există locuri în care cifrele sunt imense și situația e dezastroasă. Mulțumesc. Domnule Olivier, aveți un minut. Da, foarte pe scurt. Ne bucură această dezbatere importantă um, și pentru Franța, o, tar, o țară foarte turistică. Este un aspect uh, complex uh, cu cauze multiple. Cred că Europa este nivelul potrivit pentru a analiza lucrurile. Însă, soluțiile cu siguranță vor fi mai degrabă naționale. Câteva observații. Vorbim despre turism uh, și despre turismul low cost. N-aș vrea să eliminăm, să ne distanțăm de un turism popular pentru a promova numai un turism uh, elitist. Și turismul popular ar trebui să poată fi durabil. Și apoi o problemă referitoare la platformele pe care le-ați menționat. Nu, nu ați intrat în dezbatere, dar bineînțeles uh, dezbaterea abia începe. Platformele. Două aspecte. Um, veniturile din turism sunt și venituri um, fiscale și trebuie să uh, analizăm și practicile uh, fiscale ale acestor uh, platforme, Booking, Airbnb și așa mai departe. Mi se pare important ca aceste întreprinderi să participe la cheltuielile produse de activitatea lor și apoi cum reglementăm sau cum putem coopera cu aceste platforme pentru ca aceste platforme să devină parteneri ai uh, autorităților publice. Mulțumesc! Închei uh, cu trei întrebări mari, esențiale pentru mine. Călătoriile low cost, una dintre cauzele acestui aflux de turiști. Astăzi, uh, zborurile low cost trebuie incluse aici. Peste tot vedem uh, aeroporturi regionale care după 5 ani se vor închide pentru că nu sunt rentabile, vor primi ajutor de stat și așa mai departe, după 5 ani, gata. Și totuși, zborurile low cost au, făc, au distrus mult între timp. Apoi, n-am vorbit despre mare și despre oceane, care um, sunt importante pentru turism. Vedem peste tot uh, zone de emisii, mă gândesc la Mediterană, uh, unde aceste mari vase de croazieră sunt insule plutitoare, 5-8 mii de uh, pasageri. Uh, nu ar trebui ca în anumite zone ale mării să facem zone de emisii reduse pentru a-i proteja atât pe locuitorii, pe cei locali, populația locală, mă scuzați, cât și, uh, în general, uh, mediul. Și pentru a răspunde domnului Olivier, cred că nivelul european este foarte potrivit pentru a um, aborda fenomene precum Airbnb și așa mai departe, pentru că anumite orașe sunt pur și simplu sufocate. Pur și simplu sufocate de aceste uh, valuri de turiști locuitorii sunt obligați, eh, practic, să părăsească orașul sau centrul orașului pentru că nu se mai recunosc în, eh, în acest. Eh, sau nu-și mai recunosc orașul. Și, din păcate, trebuie spus că cei care iau zborul low cost nu sunt cei mai săraci. Nu cei mai săraci o, o să-și iau un bilet de avion și o să meargă să stea trei zile la Barcelona. Uh, și închei cu remarca domnului Flego. Cei care au grijă ca turismul să fie oarecum durabil sunt cei care nu au foarte mulți bani și care ce vor face? Vor lua mijloace de transport, um, cum e trenul, de exemplu, sau uh, se deplasează cu bicicleta. Este ceva ce uh, crește în amploare și în orașe, inclusiv în uh, Croația am văzut asta, oamenii merg din ce în ce mai mult pe jos. Turiștilor le place să privească în jur, să aibă timp și când ne gândim la asta, trebuie să ținem cont și de asta uh, când ținem, vorba, când uh, ținem cont de mobilitate în turism. Îmi pare rău, veți avea numai șase minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări dar sperăm că vom avea ocazia să vă revedem și dacă mai avem alte întrebări, vi le trimitem. Domnule Peter, să începeți? Vă rog. So, um, um, let's, uh, let's start for, from something that Haideți să începem cu un lucru care trebuie să fie clar când vorbim despre supraturism sau turismul excesiv. Atunci când vorbim uh, despre problemele legate de turismul excesiv, uh, acestea nu sunt probleme legate de turism în sine. De aceea e important să avem criterii și modalități de a măsura supraturismul, pentru că acestea au legătură cu privatizarea spațiului public, congestionarea um, transportului în comun, inegalitatea de gen și așa mai departe. Deci, E greu, este o provocare la nivel european să lucrăm la, într-un task force pe tema turismului excesiv, ținând cont, însă separând celelalte factori, ceilalți factori care sunt strict, țin strict de turism. Bineînțeles, turismul este un factor economic, este un motor economic. Am observat la nivel urban, dar nu numai, pentru că am uh, analizat și orașele de coastă și zonele rurale. Deci uh, am uh, studiat o serie întreagă de destinații și de tipuri de locații încercăm la nivel european să extindem uh, bula turistică. De aceea vorbim despre Napoli, despre Cinque Terre, despre zonele din Europa neturistice, care acum au o nouă oportunitate uh, pentru a redirecționa o parte din traficul în de, din destinațiile uh, cu turism excesiv. În raport încercăm să facem în așa fel încât să trecem de la un model exclusiv la unul mai inclusiv. De aceea am constatat atâtea probleme sociale în Europa. Unii pot spune că e vorba de fobie turistică, uh, s-a vorbit în mass media despre asta, dar adevărul este că există o problemă la nivel social pentru că puterea de cumpărare a oamenilor scade în aceste destinații, Sunt, este privatizat spațiul public, sunt probleme de poluare, probleme de mediu. Uh, turismul de croazieră crește, e un sector uh, excel foarte bun, dar trebuie să vedem care sunt efectele asupra mediului ale croazierelor. Trebuie să găsim alternative de a circula în Europa și în lume. Și tocmai aceasta este provocarea legată de turismul excesiv în uh, lumea contemporană. Nu mai putem să avem o poziție dualistă sau binară. Nu avem doar turiștii și localnicii. Noi suntem cu toții digital nomazi, lucrători internaționali, deci a, paradigma s-a schimbat. Trebuie să rezolvăm problema mobilității și trebuie să îmbunătățim locul în care locuiesc oamenii, avem nevoie de orașe mai egalitare și avem nevoie de mai multă justiție socială. Sunt simptome uh, ale acestui fenomen. Și închei și apoi las pe domnul profesor Peters. Un proverb asiatic spune că turismul e ca focul. Poți să-l folosești pentru a găti sau uh, îți poate arde casa. Uh, deci, într-adevăr, turismul este, are potențial economic, dar uh, problemele legate de turismul excesiv ne afectează, afectează, afectează calitatea vieții uh, în multe orașe și destinații europene. Mulțumesc! Mai întâi, mulțumesc pentru laudele la adresa studiului nostru. E imposibil să răspund la toate întrebările, dar aș dori să punctez câteva lucruri, să le subliniez din nou. Ați vorbit despre uh, transportul cu low cost, care este un factor. Uh, de, de obicei, uh, în uh, Uh, agențiile de turism, nimeni nu vorbește despre transporturi sau se spune că e nevoie de capacități suplimentare feroviare sau în aeroporturi, dar nu se discută modul în care se integrează acesta cu produsul sau ce se întâmplă în cazul transportului intercontinental și, conect, uh, și uh, modul în care este conectată o zonă care are o consecință asupra populației. Deci această integrare nu este făcută foarte bine în general și în sectorul transporturilor de multe ori nu se ține cont de turism sau de, de transportul în scopuri recreaționale. Deci trebuie să se schimbe modul în care sunt văzute lucrurile. Un alt lucru important este faptul că Până la urmă, turismul trebuie să fie gestionat la nivel micro. Fiecare destinație are propriile sale caracteristici. Nu putem să dăm o uh, rețetă general valabilă. dar e nevoie să existe uh, mijloacele pentru a gestiona destinațiile și evoluții ca Airbnb sau Uber și uh, platformele sociale și uh, economia participativă face că destinațiile nu-și mai au propria putere de a gestiona lucrurile. Dacă o destinație e plină de Airbnb-uri, nu mai pot să, protege, să protejez populația locală împotriva uh, acestui fenomen. Deci e un alt lucru important. Și în legătură cu egalitatea, echitatea, s-a spus că cei săraci care trăiesc în zone suprapopulate suferă de pe urma consecințelor negative ale turismului excesiv, dar ei nu, cărea, nu prea călătoresc sau călătoresc doar la nivel local, în mod durabil. Aceștia sunt turiștii viitorului, unui viitor durabil. Acesta este un mesaj legat de echitate în domeniul veniturilor. De exemplu, cei care merg cu avionul din Australia în Europa plătesc mult mai puține taxe decât cei care iau trenul dintr-un oraș în altul al Europei. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Poate ceva nu merge în acest, ceva nu e ok în acest model uh, din punctul de vedere al echității. Acesta e alt aspect, dar are de a face cu turismul excesiv. Vă mulțumesc. Cred că putem să vă aplaudăm. Uh, vă mulțumim, domnule Peters, domnule Milano și nu vă lăsăm să ne părăsiți atât de repede. Ne veți ajuta și în Task Force-ul pentru turism, care va începe să funcționeze în curând. Și Uh, va trebui să legiferăm, să încadrăm, să armonizăm. Ați vorbit despre turismul viitorului, dar el trebuie să respecte mediul, viața cetățenilor și, bineînțeles, și aspectele economice. Nu e o junglă, nu putem să lăsăm să se întâmple orice. Mulțumesc, dragi colegi! Ne revedem la 14.30 uh, în prezența doamnei comisar Elizabeta Vienkovska și vom discuta despre dificultățile apărute în cazul Thomas Cook. La 14.30 în aceeași sală, mulțumesc, poftă bună și președintea mulțumește cu amabilitatea interpreților pentru că au dat câteva minute în plus.